Ora l'ordine del giorno reca la discussione congiunta. Acum avem o dezbatere comună privitoare la Indonezia, recomandarea domnului Jado privitoare la acordul voluntar de parteneriat UE-Indonezia cu privire la aplicarea legislației și guvernanța în domeniul forestier, precum și ce privește schimburile comerciale cu produse din lemn, care sunt importate în Uniunea Europeană și, de asemenea, acordul de parteneriat voluntar UE-Indonezia, declarația Comisiei. Deci, exact, același subiect. Domnule Jadu, aveți patru minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună seara, domnule comisar și dragi colegi, mă bucur că sunteți această seară târziu pentru a discuta un subiect important. În primul rând, sunt foarte mulțumit de modul în care am lucrat și am ajuns la un vot unanim în Comisia Comerț Internațional pe acest dosar. Mulțumesc, bineînțeles, raportorilor din umbră, doamnelor Göstinger și Border, domnului Martin Zaradin și Murphy pentru cooperarea de care au dat dovadă și vreau să reamintesc că, într-adevăr, deci am avut un vot în unanimitate pe această rezoluție, deoarece noi la Comisia INCO considerăm că este un subiect foarte important. Deci exista și a existat această voință de a transmite un mesaj clar Comisiei și Consiliului privitor la modul în care noi dorim să procedăm cât se poate de serios și cât se poate de ambițioși când vine vorba de reglementarea comerțului cu produse din lemn și uh, mă refer la uh, acordul cu Indonezia, dar la, și la precedentele acorduri cu alte țări din Africa, mai cu seamă. De asemenea, vreau să mulțumesc și autorităților din Indonezia, ambasade și tuturor celor care ne-au permis să ne desfășurăm. Așa cum am spus, uh, subiectul, după părerea noastră, Uh, era unul foarte important și atunci am dorit să ne întâlnim cu foarte multe persoane implicate pentru ca să avem o recomandare optimă și să ne asigurăm că uh, acordul la care vom ajunge să fie tot așa unul optim și care să garanteze faptul că produsele din lemn și lemnul importate în UE vor fi uh, durabile. Acest acord de parteneriat voluntar cu Indonezia este foarte important, deoarece pădurea, pădurile din această țară sunt, uh, în primul rând, foarte, foarte întinse unul dintre domeniile forestiere cele mai mari din lume. Există deci niște preocupări și mize legate de climat, de biodiversitate, dar și uh, o miză legată de populație, care fie trăiește în pădure sau de pe urma produselor pădurii. Este un acord important pentru că știm cât de important este comerțul cu lemn în Indo- Indonezia, mai ales uh, comerțul către alte țări din Asia și atunci este foarte important ca licențele FLECT care vor fi acordate să poată cumva să fie cumva însoțite de niște criterii care să ghideze tot ansamblul de schimburi comerciale și uh, tranzacții cu lemn, import-export. Bineînțeles că Parlamentul, dacă va vota așa cum trebuie, își va da acordul și atunci Comisia va trebui și ea să hotărască pe baza evaluării sale dacă acest sistem de verificare a lemnului este bun, corect, pertinent și răspunde cerințelor pe care noi le-am trasat noi, Parlamentul European. Știm că, în ciuda eforturilor făcute de guvernul din Indonezia, mai sunt încă lipsuri pe care am uh, încercat să le evidențiem. În primul rând, lipsa de uh, controle și verificări pentru anumite produse din lemn, mai ales cele care provin din deforestare și înlocuirea acestor păduri cu producții și plantații de palmier și așa mai departe. Apoi problema licențelor și permiselor. Și în sfârșit știm foarte bine că aceste procese, acest proces de verificare legalității nu face o distinție între produsele uh, certificate și celelalte de-a lungul întregii filiere. Știm bine că s-au făcut eforturi și știm că autoritățile din, Indo- din Indonezia și majoritatea celor care sunt în acest sector fac eforturi, asta se vede foarte clar, și cum Parlamentul are o ocazie unică de a se exprima în acest sens. Am dorit deci să reiterăm acest mesaj și vreau să spun că obiectivul Parlamentului nostru aici este acela ca acordurile Parlamentului European și licențele care vor fi acordate să răspundă obiectivelor de protecție a climatului, a biodiversității și, bineînțeles, pentru o dezvoltare durabilă a Indoneziei. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul comisarului Potocnic. Chairwoman. Doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European, bună seara tuturor! Mă bucur să mă aflu astăzi aici, în fața dumneavoastră, în această clipă atât de importantă în călătoria pe care am început-o împreună cu Indonezia. Am început în 2006, odată cu inițierea negocierilor pentru acordul de parteneria voluntar, negocieri inițiate de predecesorul meu, Dimas. Aș dori înainte de toate să-i mulțumesc domnului Iani Glado, domnul raportor și raportorilor din umbră de asemenea pentru activitatea și eforturile depuse. Le apreciez foarte mult. Ca de obicei, când vine vorba de negocieri, rezultatul final reprezintă un compromis al intereselor părților implicate de asemenea, reprezintă un compromis între dorințe și realitate. Noi credem însă că e un rezultat bun. Iată de ce am fost bucurat și am fost onorat să reprezint Uniunea Europeană la semnarea acordului FLET, de acord de parteneriat voluntar, în septembrie anul trecut în Indonezia. Am observat cu plăcere că Comisia Parlamentară INTA a votat în unanimitate în favoarea rezoluției legislative prin care Parlamentul își dă consimțământul pentru conchiderea acestui acord. Aștept cu mare interes uh, votul în uh, sesiunea plenară de mâine. În ceea ce privește discuția de astăzi, aș dori să scot în evidență problema implicării societății civile în ceea ce privește uh, supravegherea sistemului de verificare a legalității lemnului numit SVLK apare în paragrafele 14, 17 și 18 ale rezoluției. Este important să recunoaștem implicarea societății civile pentru a asigura astfel credibilitatea sistemului. Pentru ca acest sistem să fie eficient, trebuie să consolidăm capacitatea, să permitem accesul la informație și accesul la zonele forestiere. De asemenea, trebuie să protejăm patrimoniul care există acolo. Am luat notă în recomandările făcute de Parlamentul European în acest sens. O serie din îngrijorările um, ridicate în această rezoluție în ceea ce privește, printre altele, dreptul de proprietate, trec, merg dincolo de ce poate atinge Comisia în acordul de parteneriat voluntar și va fi nevoie de mai mulți ani pentru a rezolva aceste probleme. Iată de ce nu ar fi recomandabil să vorbim la liniatul 21 de soluții asociate operaționalizării schemei FLECT. Nici la aliniatul 19 nu ar fi recomandabil pentru comisie să intervină direct în afaceri de interes uh, pentru un stat suveran. În concluzie, salut mesajul uh, pozitiv în ansamblul său al acestui, acordul, acestui acord FLECT și rezoluția Parlamentului. Domnul președinte, aștept cu nerăbdare dezbaterea noastră în ceea ce privește acest uh, acord atât de important. Încă o dată dați-mi voie să vă mulțumesc pentru eforturile dumneavoastră și pentru seriozitatea de care ați dat dovadă când vine vorba de acest dosar atât de important. Mulțumesc. Domnul Arseni, are două minute, reprezentând Comisia DEVE. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi. Mă bucur foarte mult că discutăm uh, astăzi acordul FLECT cu o țară foarte importantă, Indonezia, cei care dețin uh, cele mai importante uh, suprafețe de pădure tropicală din lume. Păduri care sunt tăiate foarte, în, foarte alert. Acest acord ne dă speranțe și sperăm că această resursă naturală importantă nu va mai fi îmbuținată. Fac apel la comisie să observe cu uh, atenție uh, uh, legată de sistemul indonezian al cherestelei important ca acest sistem să funcționeze bine pentru că acordul flex să funcționeze și el în mod adecvat. Voi profita de această ocazie pentru a omagia acest instrument european pe care îl reprezintă acordul FLEG. Sub deosebire de alte acorduri comerciale pe care le-am semnat, acordul FLEG este un acord comercial bilateral care respectă drepturile suverane ale Indoneziei și uh, ar trebui să servească drept model pentru alte tipuri de acorduri comerciale cu alți parteneri. La capitolul uh, deficiențe, în calitate uh, de raportor pentru Cartea Verde pentru Protecția Pădurilor, vreau să menționez că Comisia a neglijat toate propunerile Parlamentului din Carta Verde pentru protecția pădurilor nu uh, a ținut deloc cont de opiniile noastre în legătură cu niciunul dintre instrumentele juridice pe care am solicitat uh, să le introduceți și aș vrea să-mi răspundeți de ce stau lucrurile așa. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Uh, acum trecem la oratorii în numele drepturilor politice. Trei minute, doamna Costinger. Stimată doamnă președinte, stimată domnule comisar, discutăm astăzi despre un acord important, un acord care se care va, reprezint, va reprezenta un punct cheie în ceea ce privește gestionarea durabilă a resurselor forestiere. Acordul de parteneriat voluntar al Uniunii cu uh, țări terțe în ceea ce privește comerțul cu lemn uh, este important din mai multe puncte de vedere, pentru că, în primul rând, uh, stimulează Um, și asigură prelucrarea în condiții de siguranță și certificată a materiilor uh, lemnoase. În al doilea rând, se respectă criteriile de, me- de mediu. În al treilea rând, prin acordul FLECT se asigură o congruență a importurilor de lemn în Uniunea Europeană. Astfel se respectă dispozițiile regulamentului uh, în vigoare din 2013. Flect trebuie privit prin urmare ca o parte a luptei uh, pe care o duce Uniunea Europeană împotriva comerțului ilegal cu lemn și împotriva îndeosebimea consecințelor negative care derivă uh, din acest comerț. La fiecare trei secunde pe lume se defrișează o suprafață împădurită echivalentă cu un teren de fotbal. Organizațiile de mediu estimează că în Uniunea Europeană se comercializează anual ilegal uh, produse de lemn în valoare de 1,2 miliarde de euro. Astfel, Uniunea Europeană pierde anual um, 10 până la 15 miliarde de euro care ar putea fi folosite pentru protecția mediului, de, de pildă. Acordul uh, încheiat între Uniunea Europeană și Indonezia urmărește să remedieze toate aceste probleme. Indonezia a făcut mulți pași importanți pentru a introduce un sistem care verifică legalitatea materiilor um, lemnoase. Trebuie să recunoaștem eforturile făcute deja de Indonezia, dar nu trebuie să facem greșeala de a um, evalua um, din două puncte de vedere Indonezia. S-au făcut multe îmbunătățiri, mai e încă mult de îmbunătățit, dar efortul făcut de Indonezia în ceea ce privește îmbunătățirea durabilității în sectorul forestier trebuie salutat. S-au făcut multe eforturi pentru a îmbunătăți infrastructura în domeniul silviculturii și pentru a îmbunătăți uh, controlul și uh, aparatul administrativ. Cred că prin rezoluția actuală s-au reflectat foarte bine uh, opiniile Parlamentului. Am uh, implicat în text uh, societatea civilă, factorii implicați, ne-am ocupat și de consecințele asupra mediului și asupra populațiilor indigene, fără a pierde din vedere faptul că acordul de parteneriat voluntar cu uh, Indonezia se poate bucura de sprijinul Parlamentului. Aș dori să le mulțumesc uh, tuturor celor implicați pentru cooperare. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru grupul Eșided Martin. Mulțumesc foarte mult, <clears throat> domnule președinte, și eu îi mulțumesc ca și alți colegi lui Ianic Jadonut pentru munca sa, nu numai pentru acest dosar, ci și pentru că am avut alte acorduri cu Liberia, Camerun și Republica Centrafricană. <clears throat> Problema lemnului tăiat ilegal în lume este o problemă imensă. De asemenea, în acest sens, Uniunea Europeană are un rol deosebit pe piața mondială. Avem răspunderea, responsabilitatea de a ne asigura că acest lemn este produs în mod etic. De multe ori se spune, nu avem ce să facem, lemnul vine de unde vine. Însă, consumatorii trebuie să fie cumva sensibilizați, atunci când uh, cumpără mobilă, trebuie să știe că nu este bine să se exploateze uh, pădurile tropicale și așa mai departe. Într-adevăr, Indonezia, cum a spus și alți colegi, este locul unde avem un domeniu ferostier eh, tropical deosebit, dar este și o țară care cunoaște corupția. Pe de altă parte, trebuie spus că problema cu tăiatul ilegal de, de păduri a fost abordată de guvernul uh, eh, eh, indonezial și Într-adevăr, asta are o legătură și cu spălarea de bani, există niște rețele, iar certificarea este un pas înainte, se poate merge încă și mai departe. Poate să existe o marcă online unică care merită să fie exploatată ca și uh, instrument, astfel încât uh, această hartă, aceste numere unice să poată să fie monitorizată de societatea civilă. De asemenea, resursele astfel obținute pot să fie folosite de micii uh, păturari și, într-adevăr, putem să spunem că s-au făcut foarte multe progrese, iar Indonezia este pe calea cea bună, însă trebuie să continuăm să lucrăm cu toți, inclusiv Indonezia, pentru că acest acord să devină realitate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Bearder, două minute alde. For those of us who have been concerned about wholesale destruction of tropical uh, Mulțumesc. Trebuie să felicităm guvernul indonezian pentru eforturile uh, făcute de a proteja uh, steaua. Acest acord de parteneriat voluntar arată cât suntem de angajați în, și, pentru a-i ajuta și pentru a-i încuraja pe cei care vor să îndrepte situația. Trebuie ca mm, pădurile tropicale să fie uh, doborâte, însă în mod durabil, sustenabil. Ne preocupă foarte mult uh, modul în care Indonezia își uh, reglementează resursele de păduri tropicale, adică mm, mm, sistemul de certificare SVLK. Cei care încalcă codul trebuie să fie penalizați și sancționați. Uh, financiar uh, până când se asigură implementarea de plină. Trebuie să știm că doar 10% din chereaua tropicală din Indonezia vine în Europa. 90% este exportată către state cu uh, standarde de mediu mult mai mm, scăzute, corupție și impunitate, care fac uh, foarte mult comerț cu cherestea tropicală, fără să se gândească la viitor. Uh, Um, defrișarea pădurii tropicale reprezintă o problemă foarte, um, o chestiune foarte gravă pentru că cresc emisia de CO2. Dacă spunem da acestui acord, facem un pas către trasabilitate, către protecție și către um, crearea de standarde înalte și în Indonezia. Dar să știți că prin acest acord nu rezolvăm problema și nu ne putem uh, culca pe lauri. Mulțumesc. Doam, domnul uh, Murphy, numele GUE. Mulțumesc. Odată cineva a spus că în natură nu există pedepse și nici cadouri, ci numai consecințe, într-adevăr, defrișarea produce consecințe pentru biodiversitate, pentru viața pe pământ. Această defrișare este produsă de om, este legată de corupție, fraudă, spălare de bani, lăcomie și profitare de pe urma sistemului. Iar uh, scara la care se efectuează această defrișare este alarmantă în Indonezia. Și companiile multinaționale, cum ar fi Ferrero, Unilever, uh, Nestle, L'Oreal, Hershey's și altele, sunt unele dintre companiile care profită foarte mult și sunt răspunzătoare și trebuie să fie aduse în opinia uh, publică, în fața opiniei publice, trebuie să se angajeze în ceea ce privește defișarea ilegală și așa mai departe împreună cu Parlamentul, trebuie să ne identificăm în continuare lacunele din sistem. Uh, într-adevăr, companiile flagged care se dovedesc că nu respectă criteriile trebuie să aibă licențele retrase. Societatea civilă trebuie să fie vigilentă. Vă mulțumesc. Grazie, ora... Mulțumesc. Urmează procedura Catch the Eye. Bielan. pani przewodnicząca. Z zadowoleniem przyjmuję... mulțumesc doamnă președinte. Salut uh, semnarea acestui acord cu Indonezia. Dincolo de aspectele comerciale, este o dovadă a eforturilor făcute pentru a îmbunătăți gestionarea durabilă a pădurilor pe scară globală. Indonezia este un exportator important de lemn, cu toate acestea o proastă gestiune duce la deteriorarea pădurilor tropicale. În urma acestui acord de parteneriat, lemnul indonezian va pătrunde pe piața europeană, beneficiind de toate, gar- toate garanțiile legalității. Sper că astfel, într-o anumită măsură, vom putea combate corupția și speculația care încă guvernează în această țară. Mulțumesc! Mulțumesc! Încă o dată dau cuvântul domnului comisar Potocnic. Vă rog. Thank you again. Mulțumesc. Vreau să le mulțumesc în primul rând onoraților deputați pentru uh, faptul că au adus la aten- în atenția Comisiei uh, preocupările legate de implementarea acordului și de situația de pe teren din Indonezia. Ați spus și dumneavoastră, Indonezia este o țară extrem de importantă, a meritat uh, tot efortul și uh, ne-am bucurat foarte mult că am putut să ajungem la un uh, acord. Știm că Indonezia încă se confruntă cu probleme care încă există și știm că fac tot ce pot pentru a le rezolva. Cunoaștem situația și cunoaștem de asemenea și faptul că implementarea, punerea în aplicare este de importanță crucială. Indonezia va aplica același sistem uh, și exporturilor către alte piețe, precum uh, China. Comisia, desigur, va fi uh, încântată să raporteze Parlamentul European în legătură cu evoluțiile legate de implementarea acordului FLECT cu Indonezia și în legătură cu modul în care se rezolvă chestiunile pe care le-ați menționat în rezoluția dumneavoastră. Mi-ați adresat o întrebare concretă legată de uh, strategia forestieră. Trebuie să analizez faptele pe care le-ați uh, adus în discuție pot să vă promit că vă voi răspunde uh, cum se cuvine. Acum nu sunt pregătit suficient de bine pentru a vă răspunde în detaliu um, la întrebarea legată de strategia forestieră. Pot să vă spun acum că posibilitățile sunt limitate și că de fiecare dată când discutăm problema pădurilor, statele membre întotdeauna ne amintesc constant și consecvent că această chestiune um, este sub protecția principiului subsidiarității și, că, și trebuie să ținem cont de opiniile statelor membre, dar după cum v-am spus, voi analiza problema și vă voi transmite un răspuns adecvat. Dacă îmi permiteți, voi face un scurt rezumat. Cred că mesajul pe care l-am uh, primit din partea Parlamentului astăzi este foarte clar, alături de partenerii indonezieni și uh, statele membre ale Uniunii Europene care susțin această inițiativă. Comisia trebuie să își asume această sarcină ambițioasă uh, de a pune în aplicare și de a uh, construi pe bazele acestui acord. Obiectivul nostru uh, final este să asigurăm gestionarea durabilă a pădurilor Indoneziei și să îi ajutăm pe cei care depind de aceste păduri. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Îi dăm acum cuvântul raportorului pentru două minute, domnul Jado. Euh, mulțumesc, uh, mulțumesc, dragi colegi, mulțumesc, domnule comisar. Obiectivul acestei rezoluții, așa cum se știe, nu este acela de a adăuga condiții juridice acordului de parteneriat. Acordul există, există niște obligații contractuale și nu doream să strânim o confuzie juridică, să adăugăm noi obligații. Dar uh, Parlamentul dorea să se asigure că licențele de tip FLECT, care vor fi eliberate, vor garanta cetățenilor europeni, consumatorilor și, în general, autorităților faptul că Lemnul, cherestaua aceasta, provine dintr-un sistem durabil, bazat pe trasabilitate, pe certificare, un sistem, cu alte cuvinte, legal. Acesta era obiectivul. Uh, dacă s-ar fi constatat la un moment dat că licențele FLECT eliberate nu corespund caietului de sarcin, atunci tot acest dispozitiv ar fi pus sub semnul întrebării. De aceea, aceste recomandări ale Parlamentului sunt importante și vreau să subliniez că sunt foarte bucuros de acest angajament, angajament al Comisiei. Ați venit aici în fața dumneavoastră ca să ne explicați uh, și să ne spuneți ce s-a făcut cu Indonezia, ce s-a făcut cu acest sistem, ca să uh, vedem că, într-adevăr, și noi, și dumneavoastră, dar și autoritățile Indonezia, contribuim cu toții la o bună dezvoltare a acestei țări, la protecția pădurii, la protecția climatului, a biodiversității și a celor care locuiesc uh, uh, în păduri sau care uh, depind de acestea. Vă mulțumesc foarte mult! Am primit așadar propunerea de rezoluție din partea domnului Jadou. Am terminat dezbaterea comună. Votul va avea loc mâine la ora 12. Ultimul punct de pe noastră de zi din această seară este o întrebare orală adresată Comisiei ce privește arhipelagul Svalbard și resursele sale piscicole.